So, dear colleagues, uh, the URI Committee. Dragi colegi, Acting, uh, alone. Continuă comisia jurii singură. Nu mai sunt foarte mulți deputați prezenți, așadar am să dau imediat cuvântul domnului Enrico Casbara. Grazie, raccolgo l'appello a essere Mulțumesc, am să încerc să fiu sintetic în această fază și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat șansa de a um, vorbi despre acest punct. Noi eh, trebuie să oferim un aviz pe acest dosar care va fi prezentat eh, pe 10 decembrie la Comisia Emplă. Noi eh, trebuie să ne prezentăm avizul pe 17 noiembrie și sperăm că vom uh, reuși să dezbatem uh, acest subiect uh, pe 3 decembrie. Președinte, vreau să-i rog pe cei care nu sunt interesați de aceste subiecte să părăsească sala. Grazie. Mulțumesc. Fie pe 3, fie pe 15 decembrie, ca să reușim să cunoaștem uh, dosarul pe care îl va prezenta președintele. Am uh, ținut legătura cu Comisia Emplă și vom ține legătura până atunci. Subiectul e foarte interesant, dar e un subiect complex care va trebui cu siguranță să um, fie analizat și din perspectiva temeiului juridic în avizul nostru. În uh, ultimii ani au fost cam 30 de propuneri legislative în acest sens. Este o temă foarte complexă și efectele sunt foarte complicate, așa că e greu să ne imaginăm o armonizare de plină pentru toate statele membre. Dar Obiectivul va fi să ținem cont de actele juridice de până acum și de progresele pe care le-au făcut 18 state membre din Uniunea Europeană și sper ca, ținând cont de toate acestea, să putem stabili cel puțin niște standarde minime și să facem un proiect de aviz care să profite de șansa uh, Uh, care este abordarea acestui subiect. Am fost succint așa cum mi s-a cerut și sper că va, uh, vom putea să lucrăm uh, în colaborare cu toții pentru realizarea acestui aviz și la următoarele reuniuni până, până la, la cea din decembrie aștept comentariile colegilor și sper să avem o dezbatere în comisie care să ne permită realizarea unui aviz complet. Mulțumesc! Merci, merci beaucoup. Mulțumesc. Domnul Buda. Da, mulțumesc, uh, doamna președintă. Îi mulțumesc raportorului pentru expunerea făcută. Sigur, uh, este un subiect uh, extrem de complicat, extrem de complex, plecând de la temeiul juridic și participând, din păcate, doar de la jumătatea discuției la celălalt punct, vedem că venim de la nivelul Parlamentului European cu o serie de reglementări Uh, prin care impunem statelor membre uh, anumită, o anumită conduită și aici va trebui să vedem în ce măsură, într-adevăr, uh, nu se calcă principiul subsidiarității. Este foarte important ca uh, lucrătorii să fie consultați, să fie reprezentați și provin dintr-o țară unde uh, lumea sindicală este extrem de bine reprezentată în tot ceea ce înseamnă um, dezvoltarea economică, însă, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, domnule raportor, va trebui să fim foarte atenți pentru că este într-adevăr o problemă extrem de delicată și să nu încălcăm până la urmă, uh, pe de-o parte, nici principiul subsidiarității și nici să nu lezăm într-o formă sau alta activitatea uh, întreprinderilor mici și mijlocii, cele care până la urmă sunt uh, coloana vertebrală a oricărei economii din orice stat uh, membru al Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Does anyone else want the floor? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnule Gaspara, mult succes! But I, yes, Uh, we come to the next, uh... Trecem acum la următorul punct. E vorba de accesul public la documente. Doamna Hautala. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să țin cont de faptul că e joi după amiaza târziu și am să încerc să nu-mi exprim tot entuziasmul legat de acest subiect și să nu mă lungesc prea mult. În orice caz, s-a decis ca Comisia Jurii să emită un aviz pentru Comisia Libe în legătură cu punerea în aplicare a regulamentului referitor la accesul publicului la documentele Parlamentului și ale Consiliului. E vorba de așa numitul 1049. 1049 înseamnă accesul public la documente din 2001 încoace. Întâmplarea face ca raportorul la Comisia Libe să fie uh, un membru al comisiei noastre, adică doamna Ferreira, și sper să pot să cooperez îndeaproape cu domnia sa ca să vedem cum va putea comisia jurii să uh, susțină raportul de la Libe în cea mai mare măsură. Și aș dori să subliniez faptul că au fost niște hotărâri importante recent la Curtea de Justiție. Într-una din hotărâri s-a declarat că trebuie să se ia în serios drepturile fundamentale în toate deciziile ale uh, Uniunii Europene, fie că e vorba de decizii ale Comisiei sau de hotărâri ale Curții sau de alte uh, acte. Așadar, trebuie să ne luăm în serios răspunderea și să ne asigurăm că cetățenii au acces la documente. Sigur, în anumite limite și într-un anumit context stabilit de regulament. Într-un aviz nu putem să spunem totul, dar cred că ar fi foarte adecvat ca jurii să se exprime în legătură cu trei uh, subiecte de bază și să analizeze unele decizii recente. Și mă gândesc la următoarele trei puncte. În primul rând, trebuie să amintim instituțiilor uh, că au o datorie administrativă, pentru că mm, niciun cetățean nu își poate exercita dreptul de acces public la documente dacă nu există o administrație publică foarte bine organizată care să mm, monitorizeze toate dosarele. Vreau să vă amintesc că uh, există o nouă categorie de documente care nu sunt trecute în registrele publice, așa cum cere regulamentul. Deci, cred că trebuie să insistăm asupra datoriei administrative și astfel putem să atragem atenția asupra unor părți invizibile ale activității UE, care trebuie să fie și ele aduse în atenția cetățenilor, care pot să ceară acces și la acele documente. Aș vrea să spun că mai există o coincidență cu un alt text și anume regulamentul privind legislația UE în domeniul um, procedurilor administrative. O propunere de articol de la acel text se referă exact la aceste uh, registre. Așadar, eu aș dori să mă refer la modul de a organiza informația care este o precondiție a accesului public la documente. În al doilea rând, cred că trebuie să analizăm niște aspecte constituționale care, pe de-o parte, au reușit să consolideze accesul public la documente, dar, pe de altă parte, îl limitează. Și cred că se înscrie acest lucru în discuția noastră de azi dimineață cu domnul Ferhofșa privind acord, acordul interinstituțional pentru o mai bună reglementare. Putem să vedem cum anume modul actual de a trata documentele la triloguri, cum se înscrie în accesul public la documente. Îmi dau seama că deocamdată pentru Parlament principala uh, idee este să ne asigurăm că Consiliul uh, comunică Parlamentului documentele sale, pentru că um, deocamdată Consiliul e cam deficitar la acest capitol, dar uh, trebuie să ținem cont și de accesul cetățenilor la acest proces. Și uh, cu voia dumneavoastră aș dori să analizez acest aspect și să îl detaliez în text. În al treilea rând, aș dori să analizez punctele slabe și eșecurile instituțiilor în ceea ce privește punerea în aplicare a um, um hotărârilor adoptate de Parlament în plenarea sa cu privire la accesul public la documente. Cred că este de datoria noastră să vedem ce am cerut noi și nu s-a implementat încă. Acest lucru va ține de sfera de aplicare a acestui aviz, pentru că e vorba de aplicarea uh, reglementărilor. Și în acest context aș dori să văd cum anume tratează organele Parlamentului cererile de acces public la documente, pentru că uneori am senzația că nu facem totdeauna ceea ce uh, chiar noi uh, promovăm. Și mă gândesc la câteva decizii luate de biroul uh, Parlamentului la recomandarea serviciului juridic, dar o să vă dau mai multe detalii ulterior. Așadar, eu Vreau să mai spun și că avizul trebuie să fie destul de condensat, pentru că sunt multe de spus într-un text limitat. Doamna Ferreira de asemenea face foarte multe și ajung acum la ultima frază și anume am făcut și eu un raport la Comisia Libe în 2011 și dacă mă uit la ce a votat Parlamentul aproape în unanimitate în 2011, văd că multe dintre acele lucruri încă nu sunt făcute. Thank you, uh, madam. Mulțumesc, uh, doamna Hautala. Văd că nu dorește să ia nimeni cuvântul. Uh, uh, este excelent ce doriți să faceți dumneavoastră. No, we have, uh, I have to say uh, something to point 20. Mr. La punctul 20 vreau să vă spun că domnul Cristogonos nu este aici. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 noiembrie și amendamentele trebuie să fie depuse la raport, nu la memorandumul de uh, înțelegere. Deci putem modifica doar raportul, nu memorandumul. Și ultimul punct, următoarea noastră reuniune va avea loc la Bruxelles pe data de 3 decembrie, joi, și dimineața și după masă. După masă până la 18.30. Thank you. And have a good weekend. Mulțumesc și weekend plăcut. Will... Thank you. I will disappear now. Okay, thank, thank you, you so much. Okay.